sesiunea plenară întreruptă pe 29 martie reluată. Dragi colegi, sunt extrem de încântat să urez astăzi bun venit unui număr de 12 observatori croați uh, în Parlamentul European. Bun venit, dragi colegi! Dragi colegi din Croația, iată, astăzi pentru prima dată luați loc în această sală plenară și de astăzi veți participa și la reuniunile comisiilor parlamentare, la reuniunile grupurilor politice și în cadrul acestor reuniuni veți participa la toate dezbaterile. Astfel, veți uh, începe activitatea încă dinainte de aderare, veți însoți ultima parte a procesului de aderare foarte activ, vă veți pregăti de pe acum mm, să ocupați, uh, să, aveți, să dețineți funcția de uh, eurodeputați cu drepturi de pline în Parlamentul European. Parlamentul European, dragi colegi, după cum știți, a ratificat deja tratatul de aderare, și noi sperăm ca pe 1 iulie 2013 Croația să devină cel de-al 28-lea stat membru în Uniunea Europeană. Va fi o zi istorică pentru Croația și eu cred că va fi în același timp o zi istorică și pentru Uniunea Europeană, pentru Balcanii Occidentali, de fapt, în ansamblul lor. Doamnelor și domnilor, astăzi uh, avem noi colegi alături de noi, într-un uh, viitor stat nou, membru al Uniunii Europene. Ei uh, lucrează acum în calitate de observator alături de noi, vor fi membri cu drepturi de pline mai târziu și acesta este un semnal foarte clar pentru faptul că, în ciuda crizei despre care zi de zi trebuie să discutăm aici, Uniunea Europeană, ca idee de cooperare interstatală, ca o idee de cooperare dincolo de frontiere între popoare, nu și-a pierdut nimic, nu și-a pierdut deloc din fascinație. Pentru că în continuare există oameni care ne invidiază pentru procesul integrării și există popoare care doresc să se alăture familiei noastre. Iar acest lucru nu trebuie să fie privit ca fiind o povară, ci ca fiind o mare oportunitate. Pentru că, iată, aniversăm ideea integrării europene și eu cred că este un semnal încurajator că în această situație în care mereu ne-am pus întrebarea care e sensul Uniunii Europene, iată, în această situație există popoare care vor să vină alături de noi. Și acest lucru e acum exprimat foarte clar prin uh, prezența observatorilor din Croația. Încă o dată, doamnelor și domnilor, bun venit noilor colegi! Procesul verbal al reuniunilor de pe 28-29 martie și textele adoptate atunci mm, v-au parvenit. Dacă există obiecții, vă rog să le exprimați acum. Nu este cazul, atunci procesul verbal e considerat adoptat. Domnul Stoianov